istoria noastră și mai ales din unul dintre cele mai întunecate capitole. Așa cum se arată în rezoluția Parlamentului din septembrie anul trecut, regimurile autoritare și totalitare care s-au format în ultimul secol în Europa rămân un capitol întunecat în istoria europeană. Cel al doilea război mondial a dus la niveluri uh, Uh, necunoscute de suferința umană în rândul armatei și a civililor. Există milioane de victime care au fost deportate, torturate, ucise sub regimurile totalitare din Europa. Războaie care au distrus Europa uh, și ar trebui să nu fie uitate pentru a nu mai repeta acest lucru. Acesta este motivul pentru care trebuie să găsim căi pentru a ne consolida valorile comune și principiile uh, generale pe care se bazează uh, Uniunea Europeană. Respectarea libertății, egalității, a statului de drept și respectarea drepturilor omului. Majoritatea generațiilor tinere, din fericire, n-au suferit uh, de pe urma unui regim totalitar. Însă acum există riscul ca aceste valori și principii să fie considerate de la sine înțeles. Trecutul nostru trebuie să fie o inspirație morală și politică pentru a face față provocărilor actuale. Valorile comune care au permis uh, să avem pace așa de mult timp în Europa, trebuie să rămână piatra de temelie a societății noastre democratice și trebuie să fie păstrate și uh, alimentate în mod constant. Experiența celor două războaie mondiale ne-au învățat să nu ne axăm pe diferențe, ci să creăm o bază comună pentru a trăi și învăța. Societățile europene de generații învață cât de important este să fim toleranți și să includem pe toți. În ciuda acestor schimbări pozitive, Europa a trecut prin războaie, conflicte și distrugere în anii 90 și mă refer aici la țara mea, care a experimentat direct aceste lucruri și amintirea e proaspătă. E un motiv suplimentar pentru care trebuie să respectăm cu toții pacea și securitatea pe care proiectul european le-a adus pe continentul nostru și trebuie să continuăm să-i promovăm realizările și dincolo de frontiere. În prezent, societățile noastre se confruntă cu tot felul de provocări, xenofobie, naționalism, populism, dezinformare, radicalizare violentă, ca să numim câteva dintre acestea. Aceste chestiuni foarte complexe nu pot fi rezolvate cu niște soluții simpliste, rapide. Uniunea trebuie să fie vigilentă și să combată propaganda care promite astfel de <laughs> soluții aceste promisiuni nu doar că nu pot fi îndeplinite, dar discreditează autoritățile și instituțiile democratice și încearcă să ne împartă societatea în prieteni și dușmani, noi și ei. Asta subminează o dezbatere politică democratică, radicalizare, extremismul violent au câștigat teren și trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a împiedica intoleranța, rasismul și xenofobia. Stimate domnule președinte, stimați membri, în încheiere vreau să subliniez că societățile noastre trebuie să-și amintească propria istorie pentru a învăța din trecut și să nu repete greșelile pentru care au fost responsabili. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult Consiliului pentru această contribuție. În numele Comisiei, doamna Iurova, acum aveți cuvântul, doamnă comisar. Doamna președinte, onorați membri, vă mulțumesc foarte mult că ați introdus pe ordine zi această dezbatere. Istoria noastră colectivă și modul în care o comemorăm și cum o împărtășim sunt lucruri esențiale pentru prezentul și viitorul Europei. După cum se spune într-un citat celebru, fiecare are dreptul la propria opinie, dar nu la propriile fapte. Rolul nostru este să vorbim despre fapte, Comisia Europeană respinge pe deplin orice afirmație distorsionată menită a modifica istoria, a rescrie istoria celui de-al doilea război mondial și de a-i prezenta, pe, a prezenta victimele, cum ar fi Polonia, ca răspunzătoare de propria nefericire. Comisia nu va tolera aceste atacuri împotriva Poloniei și rămâne solidară cu Polonia și poporul polonez. Uniunea Europeană s-a creat pe ruinele război, celor de război mondial, cele Holocaustului și în contextul războiului rece, aceste amintiri, această memorie istorică este temelia proiectului european. Aceste fapte istorice nu pot face obiectul unor dezbateri. Pactul între Hitler și Stalin semnat de miniștri de externe Ribbentrop și Molotov în data de 23 august 1939 a fost uh, cel care a deschis poarta către cel de-al doilea război mondial. A făcut posibil atacul german împotriva Poloniei la 1 septembrie 1939 și apoi atacul trupelor sovietice din cealaltă direcție pe 17 septembrie. Așa a început al doilea război mondial și aceste fapte nu pot fi contestate. Să nu uităm și ocuparea statelor baltice și a Basarabiei. Evenimente greu de închipuit fără existența acestui tratat care împărțea continentul în zone de influență, fiecare alocate unui regim malefic. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, ambele regimuri au, au comis orori, sigur, fără a fi neapărat perfect comparabile, pentru că pe partea germană Holocaustul a, consumat viețile a milioane de evrei și s-au comis și alte atrocități care au costat viața milioane de polonezi, romi și alte naționalități. Da, istoria e complicată. Nu putem uita rolul jucat de soldații sovietici în faza crucială a războiului când Stalin și Hitler au devenit dușmani E adevărat că soldații sovietici au fost cei care au alungat trupele germane din Europa Centrală și de Est după sacrificii imense făcute de popoarele Uniunii Sovietice. Este adevărat că au jucat un rol esențial în eliberarea lagărelor de concentrare din Polonia ocupată, Auschwitz-Birkenau. Vom comemora cea de 75 aniversare acestui eveniment pe 27 ianuarie. Chiar și după război, mulți cetățeni Europei Centrale și de Est au continuat timp de decenii să sufere sub regimele totalitare comuniste, regime adesea instaurate fără sprijinul și împotriva voinței populației de acolo. Uniunea Europeană a făcut din 23 august ziua oficială a comemorării milioanelor victimelor regim, făcute de regimurile totalitare. Comisia, în conformitate cu responsabilitățile asumate, va promova comemorarea acestor victime ale totalitarismului în Europa și Comisia încurajează statele membre să examineze posibilitatea de a adopta la rândul lor această zi a comemorării. Este datoria noastră să păstrăm și să ne amintim de numele milioanelor de victime și să ținem vie, amintirea și în același timp să studiem temeinic cauzele și modul de acțiune al regimurilor totalitare. Mai ales pentru că astăzi, la 81 de ani după începutul acestui capitol întunecat din istoria Europei, valorile comune, cum ar fi demnitatea umană, drepturi fundamentale, stat de drept, democrație, sunt încă o dată puse sub semnul întrebării de către forțe extremiste și naționaliste. Trebuie să recunoaștem aceste fapte dacă vrem să înțelegem propria istorie și vrem să creăm un viitor mai bun. Visul Uniunii Europene a apărut imediat după război cu scopul direct și clar de a crea temelia unei păci de durată în Europa. De aceea este important ca Europa să spună lucrurilor pe nume din acest punct de vedere. Distorsionarea adevărului istoric amenință societățile democratice pe care le avem în prezent. Și astfel de tentative trebuie combătute de fiecare dată. Dezinformarea sistematică, distorsionarea adevărului istoric trebuie respinse sistematic. Și eu îmi asum această misiune de a întări democrația europeană pentru că dorim să continuăm să trăim liberi în fața acestor amenințări. Domnilor și domnilor, aștept cu nerăbdare dezbaterea ce urmează. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnule comisar, pentru contribuția noastră. În primul și în primul rând, din partea, partea grupurilor politice, doamna Sandra Calniete, PP. Mulțumesc, că voi vorbi în limba letonă și de aceea o să vă invit, doamnă comisar, dragi colegi, să vă puneți căștile. Stimată doamnă președinte, pe 8 mai Europa va sărbători uh, Aniversarea sfârșitului celor doi război mondial, iar această victorie a fost posibilă datorită alianței între uh, Statele Unite, aliați, Uniunea Sovietică, iar Kremlinul și-a dorit foarte tare să-și însușească victoria ca fiind uh, a sa. Însă există o problemă și anume adevărul este că în 1939 Uniunea Sovietică Comunistă a încheiat un pact cu Germania nazistă în legătură cu împărțirea Europei ceea ce a permis lui Hitler să atace Polonia, să atace Europa Occidentală și în același timp Regatul Unit a rămas singură în fața agresiunii. Singur. De altfel, din septembrie 1939 și până în iunie 1941, Stalin s-a aliat cu Hitler astfel încât Uniunea Sovietică, de fapt, este corespunzătoare pentru declanșarea celor de război mondial și nimeni și nimic nu poate să șteargă acest lucru, nici măcar tentativa lui lui Putin, pardon, de a deforma uh, istoria. Bineînțeles că eroismul poporului rus și sacrificiile uriașe pe care le-au făcut oamenii pe durata celor de război, al doilea război mondial nu pot fi șterse, trebuie să uh, ținem minte acest lucru întotdeauna. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Calniete urmează acum la cuvânt din partea grupului Socialiștilor Democrație, domnul Gaier. Doamna președinte, dragi colegi și colegi, doresc și eu să mă adresez dumneavoastră, domnule Iorova, și să spun că, într-adevăr, avem dreptul la o realitate așa cum a fost ea și aș sublinia de două ori ceea ce a spus dumneavoastră, dacă se poate. Haideți să ne ducem aminte împreună de ce ne aflăm aici, și anume că celula și începutul cooperării popoarelor europene a fost tratatul CECA, în al cărei preambul se poate citi până acum că acest tratat, în esență, nu este nimic altceva decât crearea unei zone de liber schimb pentru uh, cărbune și oțel, însă, în egală măsură, părțile semnatare erau de plin convinse că pot să coopereze împreună și că pot să ducă la crearea de instituții comune și să susțină pacea împreună și că această cooperare va susține pacea. Acest, în acest model de cooperare putem vedea că nu e vorba numai despre cărbune și despre oțel, ci despre multe, multe altele. Însă, dacă vorbim despre dreptul uh, pe care îl avem la, de a ne susține părerile, e clar, nu putem interzice libera, uh, libertatea presei, dacă să ne gândim că există ziariști și ziariște care sunt asasinați sau amenințați și dacă avem radiourile publice care la rândul lor eventual sunt controlate sau amenințate, în acest caz trebuie să luăm cuvântul în calitatea noastră de oameni politici democrați și să uh, apărăm aceste începuturi ale Europei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Gaier. Urmează acum la cuvânt din partea Uniunii Europene Domnul La E foarte dificil întotdeauna să gestionezi trecutul. Dificil și, în orice caz, este o activitate indispensabilă. Și cred că Jean Carl, care a stat la bazele Observatorului European pentru fenomene rasiste și xenofobe, ne-ar putea spune ceva. Din păcate ne-a părăsit între timp. Trebuia să inventarieze toate aberațiile care se găsesc în manualele de istorie, la finele anilor 90. Una dintre cele mai mari aberații a fost un citat într-un manual de istorie în Austria care spune că Austria a fost prima victimă a celui al treilea Reich. Poveștea dormit copii. Iată deci ce se întâmplă dacă nu ne ocupăm de trecut și nu avem trecutul să abordăm chestiunile din trecut. Sunt numeroși cei care participă la dezinformare, care deformează realitățile istorice, care ignoră dovezile istorice irefutabile și refuză să le ia în considerare sau le omit. A doua situație e chiar mai gravă decât cea prima. Pentru prostie poți găsi explicații, dar pentru rea credință niciodată. Ce putem face în fața negaționiștilor? Ce putem să prezentăm ca argumente asasinilor memoriei, cum îi numește Pierre Vitel Noche? Cred că putem face un singur lucru, care nu va avea un efect imediat neapărat, dar toți cei care au fost acolo și noi toți trebuie să ne asigurăm că datoria de memorie este înlocuită cu o datorie de istorie. Și în încheiere o să citez un exemplu care trebuie să ne inspire. Republica Federală Germană. În versiunea fostului Bundesland a avut curajul să-și confrunte trecutul, a făcut-o curajos, fără să acopere nimic în manualele de istorie sau în mass media. Și în noul Bundesland asta nu s-a întâmplat. Dacă vă uitați la rezultatele actuale, vedem că eforturile făcute pentru a preda istoria nu sunt suficiente. Mulțumim domnului Görens. Acum, din partea verzilor și Europa și ale, domnul Butikofer. Thank you, President. Mulțumesc, domnul președinte. Doamnă comisar Iurova, doresc să vă mulțumesc că sprijiniți Polonia în această dezbatere publică. Recent uh, au apărut tot felul de discuții pe teme istorice și nu e ușor să abordezi aceste teme. Nu e rolul nostru să facem și nu e răspunderea noastră să exonerăm pe cineva de faptele istorice. Adevărul istoric nu e la dispoziția celor puternici și nu e decis nici de o majoritate parlamentară sau alta, însă trebuie să apărăm faptele concrete, așa cum le cunoaștem noi mai bine, și asta se aplică agresiunii sovietice, se aplică suferinței sovietice, și se aplică și rolul, rolul jucat de politica de conciliere în etapele preliminare ale războiului. Dar când o victimă e transformată în făptaș, atunci trebuie să o luăm poziție. Și când lupul strigă vine lupul, atunci acel lup trebuie arătat cu degetul. Cred că aceste conversații rar se limitează doar la trecut. Acuzațiile, cu inspirație istorică, sunt doar primul pas în direcția identificării unei ținte potențiale, unei, o țintă a unor agresiuni care nu vor fi doar verbale. Europa ar trebui să se păzească. Mulțumim foarte mult. Domnule Butikofer, urmează din partea ID, domnul Alessandro Panza. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, sunt foarte multe de naturările istorice din Europa în legătură cu al doilea război mondial și nu putem să nu vorbim de pildă despre rezistența italiană Uh, intervenția mea nu este împotriva rezidenței italiene, din potrivă, nu vrem să demonizăm pe nimeni și nimic, însă se impune să facem aici câteva precizări, și anume că în Italia nu a existat un singur grup de partizani care au luptat împotriva fascismului, ci au fost și grupuri comuniste, socialiste, grupuri catolice, conservatoare și grupuri republicane. Și, în ciuda acestui fapt, în țara mea avem, practic, uh, o situație cât se poate de și deformată, și anume cea în care numai să vorbim numai despre unii care au combătut nazismul și fascismului. În loc să se explice în mod foarte clar exact cum a decurs istoria, nu se pierde nicio ocazie pentru a se alinia din punct de vedere politic la stânga în cazul de față în Italia. pentru data războiului civil care a avut loc între 1943 și 1945 au fost comise uh, infracțiuni și delicte de către ambele părți, însă în legătură cu cele compuse de către fasciști se insistă foarte tare. În legătură cu cele compuse de comise de către partizani este ca și cum ar fi căzut așa un fel de văl de impunitate și de uitare. Să nu uităm de Uh, cazul lui Orlando Rivi de 14 ani, elev la seminar asasinat de către partizan, peste 600 uh, de femei violate sau ucise fără a fi un proces în acest sens din simplul motiv că erau prietene cu fasciștii și astăzi este mai ușor să ne ascundem în spatele unui cântec tip Bella Ciao, așa cum s-a întâmplat și cu anumiți comisari când au ajuns aici în hemiciclu, uh, deși se știe foarte bine și este cunoscut că Bella Ciao de fapt nu era inul partizanilor. În orice caz, domnule, doamnă Doamnă președinte, vreau să închei citând dintr-un ziarist italian de stânga, a dispărut de puțin din tot, știu aceste lucruri sau le-au auzit de undeva, dar nimeni nu îndrăznește să le povestească pentru că va fi etichetat ca fiind fascist. Vă mulțumesc pentru onestatea intelectuală, dragă Gian Paolo Panza. Mulțumesc foarte mult. Și acum, într-o oarecare măsură, aș dori să-mi permiteți să, să vă reamintesc că aveți un anumit timp alocat pentru intervenție și, încă o dată, această dezbatere care sunt de actualitate nu permite uh, interpelări cu cartonaș albastru și nu se permite nici intervenție uh, cu procedură spontană de la, la cuvânt de tip catch the eye, așa încât uh, este vorba de felul dezbaterii, nu de subiect în sine și acum aș dori să dau cuvântul uh, doamnei Fotiga din partea ECR. Vă mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc, vă mulțumesc din inimă tuturor pentru că ați adoptat această rezoluție privind comemorarea comună, o rezoluție echilibrată și bazată pe fapte concrete. De la bun început, ambii semnatari ai pactului ribbentrop bolotov au folosit uh, minciuni și tot felul de înșelătorii pentru a-și discredita oponenții și victimele. Vinovat de Holocaust, uh, Hitler a fost cel care a anunțat pe evrei că au început războiul. La luni de zile, după ce au comis uh, o crimă de război împotriva mai bine de 20.000 de deținuți polonezi la Katyn și din altă parte, Stalin a informat uh, pe, polonezii, pe generalii polonezi Sikorski și Anders uh, că au fost eliberați și că aceste persoane au fost eliberate și au fugit în Manciuria. Apoi, după al doilea război mondial, la Potsdam s-a comis o altă crimă de război împotriva polonezelor și lituanienilor. așa zisele epurări din august. În această campanie împotriva Poloniei și altor țări, președintele Putin folosește exact aceleași metode pe care le-au folosit Hitler și Stalin. Mai mult, el glorifică acum activitatea lui Stalin. Trebuie să luăm poziție în fața unei astfel de situații. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnului Fotiga, din partea GUE NGL, Caterina Conecna. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi războ- al doilea război mondial a reprezentat cel mai mare eșec din istoria omenirii. Bursa americană s-a prăbușit și acest lucru nu a creat probleme numai băncilor și oamenilor de afaceri, ci acest lucru a redus la sărăcie și foamete zeci și zeci de milioane de cetățeni uh, care se agăța cu disperare de orice ar fi putut să le dea o mai bună, o nădejde de a supraviețui. În Europa asta a reprezentat fascismul și nazismul, în vreme ce fascismul în Italia și Spania și respectiv nazismul în Berlin au uh, sărbătorit și aniversat pe dictatorul sângerești, Cehoslovacia a fost trădată de către aliații săi la München. Europa a dat greș, pur și simplu s-a uitat la încălcările acordului, nu a ajutat forțele antifasciste din Spania și n-a făcut decât să vândă Cehoslovacia. Iar pedeapsa acestora a fost că au fost trimiți la uh, Uh, Auschwitz, la Dachau și în alte lagăre unde au murit cu milioanele, s-a ajuns la un uh, continent devastat și acum nu putem să rescriem istoria. Haideți să dăm dovadă de respect față cei care și-au pierdut viețile astfel încât să putem să acceptăm că până la urmă infractorii sunt infractori, iar eliberatorii sunt eliberatori. Mulțumesc foarte mult, doamnă Conecna. Urmează acum la cuvânt uh, domnului Nicolau Alavanos de la Neafiliați. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία σας. Mulțumesc, doamnă președintă. Deciziile anticomuniste luate de Uniunea Europeană împotriva campaniilor de minciuni Milioanele de euro care sunt cheltuiți pe programe pentru a educa pe tineri n-au reușit să vă permită să rescrieți istoria. Luni de zile aveți aceste regimuri anticomuniste care funcționează la viteză maximă. Aveți uh, aceste rezoluții anticomuniste din septembrie Această atitudine anticomunistă e acum în ADN-ul Europei și rezultatele acestei politici pot fi văzute foarte clare. Reînvigorarea grupurilor fasciste, criminale, uh, interzicerea partidelor comuniste, încercarea de a schimba memoria uh, istorică în Europa blocarea partidelor comuniste de a participa la alegeri în diferite părți ale Europei. Nu veți reuși, oricât de greu și de intens veți încerca în fiecare zi, adevărul va ieși la evială. 75 de ani după finele celui de-al doilea război mondial și al lui hitlerismului, a fost, aceste războaie au fost uh, terminate de către comuniști. Viitorul acestor oameni nu este compatibil cu exploatarea capitalistă. Socialismul este viitorul. Mulțumesc, domnule Nicolau Alavamos. Acum, în numele grupurilor politice, începem cu domnul Halicchi din partea PP. Un minut. Jestem z Polski, jako inicjator. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt polonez, sunt unul dintre cei care am avut inițiativa acestei dezbateri și doresc să mulțumesc Parlamentului și tuturor grupurilor politice pentru solidaritatea de care au dat dovadă, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de solidaritate. Doresc să mulțumesc Consiliului, doresc să mulțumesc doamnei comisar pentru această declarație clară și tranșantă, pentru că trebuie să fim uniți atunci când istorie, istoria e distorsionată. Însă această dizbatere nu se referă doar la istorie, e vorba de Uniunea Europeană de solidaritate, de securitate dintre noi, pentru că acești politicieni care vor să accepte totalitarismul uh, au intenții totalitare proprii și își folosesc uh, puterile în dauna și pe spinarea milioane de cetățeni. Un politician care ignoră istoria, care aprobă totalitarismul, nu merită numele de european. Trebuie să rămânem uniți și trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Mulțumim foarte mult, domnule Halitschi. Urmează domnul Miller un minut. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Timp de 40 de ani am cunoscut anumite situații, după care iată că acest uh, subiect a fost încă o dată uh, readus în atenție. Cunoaștem pactul dintre Stalin și Hitler, uh, care a fost considerat ca fiind o legătură între cele două națiuni și se părea că acest capitol fusese închis în istorie. Acum, iată că o luăm de la capăt și rediscutăm aceste chestiuni și există chiar tentative de a schimba istoria, iar participarea țării mele nu trebuie să fie pusă la îndeală. Polonia nu a colaborat cu Germania. Polonezii s-au împotrivit germanilor și s-au organizat în subteran, au organizat mișcări de rezistență și în egală măsură au plătit scump pentru acest lucru și mai aflăm cu această ocazie și că aceste acuzații s-a spus că au fost tabere, lagăre, pardon, au fost, lagăre de concentrare au fost construite în Polonia pentru că era atmosferă favorabilă. Este de neacceptat așa acest lucru, pentru că până la urmă cel mai important lucru pentru cel al treilea Reich era să construiască acolo lagăre de concentrare și de exterminare, pentru că acolo trăia cea mai mare comunitate de evrei. Și aceste tentative de falsificare a istoriei și memorii cea de război mondial trebuie să fie ferm condamnate. Mulțumesc foarte mult, domnule Miller. Urmează acum la cuvânt doamna vicepreședinte Nicola Ber. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi, dragi colegi. Sunt vicepreședinte uh, a, uh, sunt vicepreședinte a uh, Comisiei pentru Adevărul Istoric și cred că aceste valori sunt din ce în ce mai importante, mai ales într-o vreme în care lecțiile și învățămintele din istorie nu doar că sunt uitate, ci sunt și falsificate. Sunt o serie de chestiuni care nu doar pe internet se găsesc, ci pe ordinea de zi. De aceea, cu ocazia comemorării celui al doilea război mondial, aș dori să vă atrag atenția asupra unui subiect care mie mi este foarte drag, care țin foarte mult. Antisemitismul, o reprezentare falsificată a istoriei evreilor, nu ne permite întâi să ne prinde să uităm că s-a ajuns la asasinarea peste 6 milioane de evrei. Acum, la 65 de ani de atunci, iată că încă o dată o serie de teorie ale conspirației care stau în calea dezvoltării societății noastre noastre. Se vorbește despre boicotarea produselor evreiești, o serie de personalități evrene sunt, evreiești sunt uh, denigrate prin caricaturi, existența Holocaustului este negată și, de asemenea, și la Națiunile Unite există acolo intervenții uh, autoritare și antisemite. Practic, este vorba despre un antisemitism camuflat și e nevoie să fim instruiți în acest sens, pentru că uh, trebuie să știm cum au acționat unii în al doilea război mondial. Așa încât noi, Comisia, Parlamentul și Consiliul, trebuie să vedem cum se folosește și cum se combate instigarea la ură pe internet, în același timp uh, uh, să nu uităm că trebuie să impunem totuși Alianța pentru comemorarea Holocaustului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă Ber. Urmează la cuvânt domnul Fest. Un minut, domnul Nicola Fest. Mulțumesc foarte mult. Fiecare care uh, cunoaște cât de cât istoria știe că afirmațiile lui Putin sunt false de punct de vedere istoric și că polonezii au tot dreptul uh, să fie uh, intrigați și nemulțumiți. Însă tot ce am văzut în această dezbatere este o dezbatere pe care trebuie să o poarte istoricii. Nu este o dezbatere pe care să o poarte oamenii politici, mai, nici din partea verzilor și nici din partea stângii. În general, văd că nu știu dacă dacă au încheiat studii, dacă au făcut studii de istorie, fără de istorie. Avem aici printre noi și oameni care poate nu își dau seama sau poate nu știu că aici vorbim despre istorie ci uh, politicienii sunt totuși aleși nu să dezbată istoria, ci să configureze viitorul și nu să discute despre trecut, chiar dacă într-adevăr unor trecutul este că se poate de interesant și nu putem uh, să răspundem precum câinele lui Pavlov, condiționat la toate provocările lui uh, Putin și să dezbatem toate declarațiile pe care le face acesta aici în Parlamentul European. Vă spuneam, înțeleg revolta polonezilor, însă Parlamentul European nu este instanța adecvată pentru astfel de dezbatere istorică. Vă mulțumesc! Ah, mulțumesc uh, colegului Fest. Urmează acum la cuvânt doamna Mel Berde de la ECR, vă rog. Komisārs kundz, kolēģi, pēc izglītības esmu Doamna președintă, doamna comisar, uh, sunt istoric și particip cu plăcere la această dezbatere. Pe 13 octombrie anul trecut, Kremlinul a anunțat aniversarea eliberării Rigăi, dar aceasta este o dată inventată pentru că Armata Roșie a ocupat Letonia încă o dată. În al doilea război mondial, nu se vorbește despre pactul Stalin-Hitler și primele 22 de luni de război când Stalin și Hitler erau aliați, um, urmate de deportări în masă, nu sunt menționate în loc să se recunoască faptul că URSS-ul a fost corresponsabil pentru atrocitățile comise, faptele care nu sunt pe placul Kremlinului, de exemplu, materialele referitoare la mișcarea partizană în regiunea Baltică, sunt eliminate. Dragi colegi, trebuie să ne amintim obiectiv istoria și să scoatem în evidență uh, amintirea celor care au murit, însă nu să nu glorificăm pe cei care au cauzat războiul. Kiitokset, edustaja Melbarde. Mulțumim, doamna Melbart. Acum urmează Domnul Demir, doamna de Mirel. Mulțumesc, doamna președinte. Niciodată să nu se mai repete fascismul, niciodată uh, război. Acesta a fost jurământul de la Buchenwald și noi ne-am asumat acest angajament pentru că rasiștii și fasciștii care amenință uh, viețile, uh, au atacuri rasiste, iată, au, uh, s-au întors, din păcate, și au, reprezintă o amară realitate. Din istorie știm foarte bine uh, care a fost furia fascismului, cu câtă furia a lovit dorit și cât de brutal a fost acest război mondial și cât de important, este, important a fost rezistența antifascistă. În septembrie anul trecut, majoritatea din acest parlament a spus că a pus pe picior de egalitate pe Hitler, Germania și Uniunea Sovietică. Practic, fiecare alternativă politică la capitalism este considerată totalitară și acest lucru nu cred că am, cel care spune ceva nu a învățat nimic din istorie și nu a învățat și nu învață nimic din istorie pentru că se repetă de fiecare dată aceleași greșeli. Nu, dragi colegi și colegi, lupta onorabilă a armatei roșii ne-a permis să ne eliberăm de această istorie obscură pentru că asta este uh, mulțumiri Armatei Roșii, mulțumiri uh, luptătorilor din rezistență și mulțumirile mele aliaților care astăzi ne-au permis să trăim uh, și să avem un viitor în libertate. Mulțumesc, uh, doamnei Demirel. Vă rog încă o dată să nu vă depășiți timpul de intervenție, pentru că toată lumea are multe de spus pe un astfel de subiect. Urmează mai departe la cuvânt domnul Comini Oliveres. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Proiectul european s-a apărut după al doilea război mondial. Suntem răspunzător pentru a continua să promovăm acest proiect. Democrațiile liberale au câștigat în fața regimurilor totalitare în acel război oribil. Proiectul european a fost construit pe distrugerea uh, rasismului și fascismului. N-ai cum să înțelegi proiectul european dacă nu înțelegi valorile, democrația, statul de drept și drepturile omului care au fost încălcate sistematic de acele regime autoritare. Spania nu și-a construit democrația strânsă pe învingerea franci- franchismului. Dictatorul a murit în patul său și moștenirea sa culturală este vie, prea vie și în prezent. Tranziția în Spania n-a avut mare legătură cu ruptura care, a, prin care au trecut țări cum ar fi Germania sau Italia în anii 40 sau Portugalia în anii 70, care astăzi sunt democrații consfițite și care, da, au pus capăt relației cu regimurile totalitare anterioare. Este esențial să înțelegem acest lucru pentru a înțelege rădăcinile profunde ale derivei autoritare în care se află astăzi statul spaniol. Naționalismul spaniol consideră că pentru a apăra integritatea Spaniei se justifică încălcarea drepturilor fundamentale. Este un uh, naționalism moștenit din regimul franchist, care este un tip de naționalism împotriva căruia s-a născut uh, proiectul Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult, domnule Comin. Domnul González Pons acum. Antevorbitorul meu este urmărit în Spania de către judecători pentru că a furat din banii publici și totuși, iată că poate să se exprime liber aici în fața acestui Parlament. Chiar credeți dumneavoastră că Spania este o țară autoritară dacă o astfel de persoană care a furat și care se urmărită de procurori și judecători vorbește în libertate în acest Parlament, mai multă libertate atâta mă tem că nu se poate. Anul acesta vom uh, aniversa 75 de ani de la multe lucruri, printre care și sfârșitul celui de-al doilea război mondial mondial, însă al doilea război mondial nu s-a încheiat în 1945, al doilea război mondial s-a încheiat în momentul în care s-a prăbușit uh, zidul Berlinului, când armata roșie s-a retras din țările din Europa de Est, când am înfrânt în același timp fascismul, naționalismul și, da, să spunem, comunismul. Mulțumesc foarte mult, domnului González Pons. Urmează la cuvânt Brando Benife. Aveți un minut, vă rog. Sul tema memoria. În ceea ce privește memoria în această legislatură, Parlamentul European n-a dat un exemplu prea bun. Împotriva voinței grupului, în septembrie s-a hotărât să se supună la vot o rezoluție care a sfârșit prin a fi percepută de o parte de cetățeni, dincolo de text, nu ca o condamnare a totalitarismului, ci ca o uh, promovare a nazismului uh, de-a lungul istoriei și în Europa gândirii și politicii social-comuniste. În ciuda prezentării, textul a fost confuz, deși a fost uh, nu foarte ofensator. Îmi cer scuze pentru că această instituție n-a reușit să transmită un mesaj partajat. Haideți să lăsăm istoria pentru uh, istorieni. Parlamentul European s-a unit clar în, uh, pe baza acestui proiect. În octombrie anul 2018 am cerut statelor membre să interzică uh, organizațiile neofasciste și neonaziste. Și vreau să-i spun colegului Panța din Liga că Bella Ciao este un cântec al rezistenței, nu doar în Italia. Europa noastră s-a născut din rezistență și din sacrificiu și de aceea suntem astăzi aici. Doamna președintă, o să vorbesc în engleză pentru că mă ascultați, poate. Ați vorbit atât de rapid încât n-ați putut fi interpretat. Deci când luați cuvântul, vorbiți într-un ritm mai normal, vă rugăm. Bun, trecem mai departe. Următorul vorbitor este domnul Simecica. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, tentativele rusești de a rescrie istoria nu sunt uh, nimic nou. În nefericire, e o tehnică deja mult utilizată. Au încercat asta și cu evenimentele din 68, cu toate acestea, noi, Parlamentul European, Uniunea Europeană, nu putem uh, rămâne tăcuți în fața acestor tentative ale lui Putin. Trebuie să ne aducem aminte că această colaborare cinică între două regimuri a, a generat un număr atât de mare de victime. Trebuie să rămânem de partea Poloniei și să rămânem solidari. Proiectul european s-a născut uh, ca o reacție la cinismul acestui pact. Dacă permitem propaganda lui Putin astăzi să arunce un cont de umbră asupra proiectului nostru, acesta ne va fi sfârșitul. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează Angela Cioca un minut. Da, într-adevăr, să spunem nu de naturelor istoriei, să spunem nu și de naturelor prezentului, iar oamenii se întreabă uh, ce a schimbat această Europa atât de costisitoare de la sfârșitul cel de-al doilea război mondial până în zilele noastre? Suntem în 2020 și, din păcate, reacția este mm, inexistentă. Nu s-a schimbat nimic de la sfârșitul cel de-al doilea război mondial. Atunci aveam războaile în care se trăgeau cu uh, mitraliere, cu rachete, uh, existau conflicte între statele europene. Din 2020 există acum războaie economice și comerciale și există conflicte între statele europene. Conflicte uh, existau înainte, există conflicte și acum. Vedem acest lucru și când ne uităm la nenorocirea care se întâmplă în Libia și la situația uh, și poziția Libiei pe de-o parte și a Franței pe de altă parte și Europa care este, nu are nicio poziție în ceea ce privește situația din Libia. Dacă evitarea războaielor este importantă pentru Europa și asta înseamnă să întoarcem privirea, nu asta este calea de urmat. Există conflicte în legătură cu etichete alimentare, există conflicte și cu ora și cum să se uh, stabilească ceasul. Însă a apărut, iată, marele și iluminatul președintele Sassoli, care acum a eliminat drapelurile țărilor fondatoare ale Uniunii Europene de pe pupitrele din Parlamentul European. Vreau să reamintesc totuși um, președintele Parlamentului European că totuși popoarele și țările sunt cele care dau bani și plătesc pentru uh, acest angrenaj al Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. Am aici o moțiune de rezoluție. Domnul Bütikofer a cerut să ia cuvânt. Domnule Bütikofer, doamna președinte, am și eu o întrebare referitoare la regulamentul de procedură. Vi se pare că este acceptabil din punct de vedere parlamentar ca un orator care spune că între cel de-al doilea război mondial și astăzi nu s-a schimbat nimic, putem să-l numim nebun?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 Mulțumesc. În această dezbatere nu putem accepta interpelări cu cartonașul albastru, motiv pentru care noastră a spus că este... Ce, ce a fost asta? O interpelare cu cartonașul albastru? În fine, oprim aici discuția pe acest subiect și mergem mai departe cu lista de oratori. Are acum cuvântul doamna Izabela Helena Cluci. Un minut. Da. E, pani comisar, ostatnie prób... Doamna președinte, domnule comisar, tentativele recente de a rescrie istoria celui de-al doilea război mondial făcute de președintele Putin nu sunt de natură ne surprinde. Trebuie să fim vigilenți. Polonia, împreună cu alte state membre din Europa Centrală, este o victimă a ambelor forme de totalitarism. Acestea au provocat pagube uriașe și milioane de victime. De aceea nu o să uităm niciodată și o să le amintim prietenilor noștri europeni că o Europa liberă poate exista doar datorită acelor țări care au fost eliberate de ambele forme de totalitarism. Și cochetarea cu oricare dintre aceste ideologii poate să aibă consecințe extrem de grave toți admiratorii potențiali a domnului Putin ar trebui să nu uite acest lucru. Apropierea este posibilă doar atunci când ambele părți împărtășesc aceleași valori. Altfel, capcana țarului roșu va funcționa încă o dată. Nu trebuie să creăm relații politice pe o istorie distorsionată, așa cum face președintele rus. Urmează doamna Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. nu se încearcă obținerea uh, majorității în Parlament, ci să rescrie istoria cu tot felul de idei reacționare. Însă nu scrii astfel istoria, nu poți să schimbi adevărul. Nu, deși există monopoluri care l-au susținut pe Hitler și capitaliștii din, uh, din Franța și din uh, Regatul Unit uh, au ajutat să se ajungă la cel al doilea război mondial. Cei care au jucat un rol trebuie să-și amintească rolul jucat și de Uniunea Sovietică, cu costuri enorme din punct de vedere economic și uman plătite de Uniunea Sovietică, mai mult decât oricine altcineva. Ei au salvat Europa de naziști și iată că Uniunea Europeană vrea să schimbe totul și să submineze drepturile democratice ale oamenilor, punând civilizația europeană uh, într-un mare risc. Trebuie să combatem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, Domnul Pereira. Acum, domnul Andreu Scubilus, un minut. Today's issue is not about our understanding of history. We know very well our... Mulțumesc foarte mult. Trebuie să ne cunoaștem foarte bine istoria și să știm că tragediile din istoria noastră a fost mai parte opera lui Stalin. Ne-a surprins foarte mult uh, poziția recentă a domnului Putin și modul în care propaganda lui se inspiră din cea sovietică, să spună că Polonia a fost de vină că Hitler și Stalin au rupt-o în bucăți și au ocupat-o. Astăzi trebuie să apărăm adevărata istoria Europei și să sprijinim Polonia în combaterea acestor atacuri de propagandă. Domnule Putin, nu o să reușiți în această tentativă de a diviza Europa pe o temă istorică. Noi suntem aici de partea adevărului, pentru că adevărul e cel care ne eliberează și aceasta este forța Europei. Vă dorim ca adevărul să aibă aceeași putere și acolo unde trăiesc rușii. Adevărul în cele din urmă câștigă. Sper că în cele din urmă va câștiga și în Rusia. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Cobilius. Urmează Massimiliano Smeriglio, un minut. Sì, Presidente, grazie. La... Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Al doilea război mondial a fost uh, declanșată de către naziști pentru a afirma în Europa o dictatură rasială și antisemită, care a optat pentru Shoah, adică soluția finală și anume eliminarea unor etnii și a unor politici considerate a fi inamice. Împotriva acestui pericol s-au coalizat diferite forțe și prin coalizarea lor au avut sorți de izbândă și au înfrânt Um, demonul nazism. Nu este niciodată înțelept să încercăm să comparăm și să găsim asemănări din calcule politice în diferite uh, momente istorice. În loc să vorbim despre istorie, înseamnă să uh, reunim elementele degenerative, humusul cultural care a condus la Shoah și să reținem acest lucru în prezent. Astăzi acest lucru reprezintă un bun simț alimentat de către forțe de extremă dreaptă care sunt contaminate cu rasism și antisemitism. Democrația noastră astăzi trebuie să se bată împotriva pericolului unui nou fascism și trebuie să uh, consacrăm și să dedicăm această dezbatere milioanelor de persoane torturate și ucise la Auschwitz, pentru că acolo, în acele cuptoare și acele camere de gaz, uh, de acolo a pornit uh, acest naționalism și rasism, care sunt totuși niște demoni ai Europei noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule Smerilio. Mulțumesc foarte mult, urmează acum domnul Cristian Ghina.

Majoritatea actuală a Parlamentului European este antirusă. În dorința sa de a ataca Rusia prin orice mijloace, a cedat tentației de a reescrie istoria celui de-al doilea război mondial printr-o rezoluție pe care a votat-o pe 19 septembrie anul trecut. Se spune acolo și citez, a doua, al doilea război mondial a fost declanșat ca o consecință imediată a pactului de neagresiune germano-sovietic Molotov-Ribbentrop. Patul a existat, e adevărat. Ilustrează crimele de care este vinovat URSS-ul de-a lungul istoriei sale și care trebuie denunțate. La Tallinn am adus și eu omagiu celor 80.000 de estonieni victime ale comunismului, dar să spui că acest pact a fost principala cauza acelui de-al doilea război mondial este o deformare a istoriei pe care refuz să o accept. Lăsați istoricilor grija de a scrie istoria, dragi colegi, istoria care va judeca dur tentativa noastră de manipulare. Mulțumim foarte mult. Urmează domnul Angel Giambatski. Mulțumesc uh, foarte mult. Polonia a fost ocupată de forțe ostile și a fost divizată. Patrioții polonezi au luptat în armata Craiova pentru a elibera țara și trebuie să fie celebrați pentru aceste fapte. Însă, când e vorba de al doilea război mondial, n-ar trebui să trecem cu vederea crimele regimului bolșevic. Să ne le amintim. O embarcațiune bulgară avea la bord mai bine de 50 de evrei bulgari și a fost torpilată regimul uh, bolșevic uh, criminal uh, al lui Tito, apoi, sub drapelul comunist, a persecutat și a ucis foarte mulți bulgari în Macedonia. Rușine acestor făptași. Mulțumim foarte mult, domnule Zambaschi. Urmează domnul Chizil Iurec un minut. Dear colleagues, Dragi colegi, dacă scopul nostru este să învățăm din trecut, primul lucru la care trebuie să ne gândim este că naționalitatea, identitatea exagerată înseamnă război. Adolf Hitler și-a folosit armele ideologice, iar Eric Hobsbawm, istoricul mare, a spus corect când spunea că motivele pentru al doilea război mondial sunt, sunt două, Adolf și Hitler. De fapt, gândindu-se la pactul Ribbentrop-Molotov, și de multe ori se uită că toate națiunile au fost implicate într-o politică de calmare, iar distorsionarea istoriei nu face decât să ne ducă la repetarea greșelilor. Pentru ca să avem pace dăinuitoare, trebuie să învățăm din istorie, să ne uităm critic la istorie și să luptăm împotriva naționalismului, rasismului, antisemitismului. Construirea unei identități europene comune n-ar trebui să se bazeze pe ideologizare. Nu putem să-i demonizăm pe unii pentru ca să ne construim propria noastră identitate. Ceea ce necesităm noi este să ne luptăm împotriva naționalismului și să fim conștienți despre paginile noastre negre din istorie și să le acceptăm. Mulțumesc! Domnul Kizel Iurec, acum următorul vorbitor este domnul Sikorski. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Atât la extrema stângă, cât și la extrema dreaptă, Vocile arată că această dezbatere este foarte importantă. Și sunt uh, destul de surprins că președintele Putin s-a răzgândit pentru că el a adus un uh, tribut uh, Poloniei și nu a spus nimic despre toate aceste lucruri mai ales când a adus uh, un tribut și uh, deținuților uh, de război uh, uciși din Polonia. N-a zis nimic de genul acesta. Și Hitler credea că Polonia a început războiul. Așadar, aș vrea să-l rog pe președintele Putin și să-l întreb vrea să vorbească cu o, aceeași voce ca și cancelarul anterior, e o idee proastă. Mulțumesc foarte mult, domnule Sikorski. Ioses Olekas, sunt minut. Ačiū, gerbiamą pirmininkę. Esu lietuvis, esu kairysis. Mulțumesc, domn președinte. Eu uh, sunt, uh, fac parte din uh, grupul de stânga, dar am fost născut într-un lagăr de concentrare și vreau să vă spun că mă bucur că este, toată lumea spune că este important să cunoaștem motivele um, acestor evenimente. Cel puțin la noi au murit uh, mii de evrei și înainte să se întâmple acest lucru, au fost deportați zece, zeci de mii de lituanieni. Înainte, după, după război chiar au fost uh, deportați sute de mii. Mulți au fost omorâți chiar după aceea și uh, regimurile totalitare au costat uh, viața multor oameni. Nu trebuie să uităm niciodată acest lucru. Dacă vrem să construim o Lituanie democratică, trebuie să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat. Se pare că în acest parlament uh, mai sunt oameni care nu știu ce s-a întâmplat și trebuie să informăm pentru ca să poată să contribuie la construirea Europei libere. Vă mulțumesc! Îmi mulțumesc! domnule Olecas, iar acum îi dau cuvântul domnului Iaps. Un minut. Mulțumesc, voi vorbi letonă. Există clar această tendință de propagandă rusească care dorește să deformeze istoria. E clar că ea face parte însă dintr-o strategie mai vastă. În uh, statele baltice această propagandă este chiar înspemântătoare. vorbim până la urmă despre naționalism și uh, în fața acestor demoni noi trebuie să putem să ne apărăm. În anumite state membre uh, înțelegem și că există niște populiști uh, foarte autoritari care susțin genul acesta de abordare. Nu putem să permitem autocraților să își pună în aplicare uh, planul de divizare a Uniunii uh, Europene. Noi trebuie să ne bazăm uh, pe valorile Uniunii Europene, pe, dreptul, pe statul de drept, pe democrație și trebuie să luptăm cu, um, cu aceste fenomene. Avem și Casa de Istorie Europeană la Bruxelles care ne poate ajuta, însă asta nu este suficient. Mulțumim, <clears throat> domnule Iabs. Domnul Hakarainen are cuvântul pentru minut. Mulțumesc doamnă președinte. Comunismul, nazismul, islamismul sunt uh, aceeași religie, adică una foarte sângeroasă. Iar în Europa nu trebuie să permitem ca acestea să ajungă la putere. Dacă mă gândesc uh, la istoria Finlandei și la războiul pe care Finlanda l-a dus singură, în timpul uh, armatei roșii, ei bine, asta a avut de-a face cu sferele de influență împărțite între Stalin și Hitler și Finlanda a fost lăsată Uniunii Sovietice. Nu le-a mers pentru că Finlanda